Dear colleagues, uh, good morning, and I'm just going to do the announcements while you get settled down. First of all, the linguistic profile. Uh, this morning we... Bună dimineața, dragi colegi. Uh, în această dimineață nu avem interpretare în malteză, croată și irlandeză. Și pentru susținerea recomandărilor coordonatorilor avem numirea uh, raportorilor. Domnul Renars din partea PPE, raportor pentru interoperabilitate, domnul Margi din partea PPE, raportor pentru raport din proprie inițiativă, standarde minime pentru minorități în UE, domnul Melo de la PPE, raportor pentru a, partea, a doua parte a raportului pe interoperabilitate, Susțineți aceste recomandări? Se pare că da, foarte bine. Și avem un vot uh, electronic la ora 10. Vă reamintesc asta ca să vă aduceți uh, cartela de vot. Dragi colegi, vreau să le spun uh, bun venit aici celor doi președinți care vor coprezida ședința noastră comună de astăzi. E vorba de o temă foarte importantă de pactul global pe tema migrației. Și vreau să vi-l prezint pe directorul uh, pentru Organizația pentru Migrație Internațională, care a venit astăzi aici. Vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți în această joi dimineață pentru dezbaterea pe care o avem între cele trei comisii. Dragi colegi, această dezbatere pe tema impactului global este esențială pentru noi. Avem reprezentanți astăzi din partea SEAE, uh, din partea președinției bulgare și în plus reprezentanți de la Ambasada Mexicului, uh, care participă la dezbaterea noastră de astăzi, pentru că unul dintre ei va fi uh, co-intermediar pentru acest proces al pactului global. Deci vă mulțumesc pentru prezență. După cum știți, este vorba de noua declarație care a fost uh, adoptată de uh, Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care se referă la două astfel de pacte globale, uh, una pentru refugiați și alta pentru migranți pe 2018. După cum știți, uh, am acordat o atenție deosebită acestui proces și am avut mai multe ședințe organizate pe această temă, tocmai pentru că tema migrației este atât de importantă și veți vedea în dezbaterea de astăzi și mai mult uh, din ce motiv. De aceea vreau să mulțumesc uh, din nou invitatului nostru din partea Directoratului General de la sediul Organizației pentru Migrație Internațională, aceasta în urma declarației de la Națiunile Unite din uh, cadrul summitului din 2016 pentru a lupta uh, în acest domeniu. Michel este un adevărat, uh, adevărat expertă în acest domeniu și spunem bun venit încă o dată aici. Înainte de a-i da însă cuvântul, am să-i dau cuvântul uh, domnului David McAllister, președintele Comisiei AFET, care va spune câteva cuvinte introductive, de asemenea, în calitate de copreședinte. Și pot să vă spun că, în încheiere, doamna McEwen, care este președinte al Comisiei DEVE, va lua cuvântul. David, te rog. Mulțumesc foarte mult, Claude Moraes. Bună dimineața, dragi colegi și din partea Comisiei AFET. Vreau să profit de această ocazie de a avea o dezbatere comună între cele trei comisii pe tema uh, migrației, care este un fenomen global, după cum știm, depășește competențele unei singure comisii. De aceea este important să ne unim forțele aici la Parlament pentru a dezbate această temă. Parlamentul European consideră că un astfel de pact global pe tema migrației este uh, soluția de așteptat uh, pentru a avea uh, o atitudine echilibrată și sperăm ca statele membre să aibă un rol de lider în viitoarele negocieri. Vreau să vă reamintesc că Parlamentul a urmărit îndeaproape acest proces, începând cu summitul din 2016 și consultările de anul trecut. Vom monitoriza personal negocierile care au început chiar luna aceasta și în următoarele zile. De aceea este uh, foarte bine faptul că am organizat uh, această dezbatere și vă avem uh, invitată, doamna Solomon, de aceea, fără să mai așteptăm, vă dăm cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult, vreau să mulțumesc celor trei președinți. Este o adevărată onoare pentru noi să fim astăzi aici și aș vrea să mulțumesc în special colegilor de la Parlamentul European pentru invitația pe care mi-au adresat-o de a veni la această întâlnire. Este un context critic din punct de vedere internațional și european pe tema migrației. Vă trimit uh, scuzele uh, directorului general care ar fi dorit să fie prezent astăzi aici uh, în persoană. Mișcările sunt la o scară foarte mare și pierderea de vieți pe care le-am văzut atât în Mediterană cât și în alte zone, toate aceste fenomene au început uh, să ne facă să ne punem semne de întrebare în legătură cu uh, felul în care se adresează această problemă a mobilității umane la nivel național și internațional. Trebuie să analizăm atitudinea noastră pentru a vedea ce putem face altfel și mai bine. Este o problemă care s-a pus la nivel local, național și global și în special, așa cum s-a spus, în cadrul adunării generale, care a lansat uh, un proces pentru a ajunge la un pact global pentru a avea o migrație sigură și legală. Din punctul nostru uh, de vedere, Pactul global reprezintă o oportunitate unică pentru a lua deciziile potrivite și pentru a avea o atitudine echilibrată în ceea ce privește migrația. Trebuie să ne gândim nu doar pe termen scurt la ciclurile electorale, ci și la interesele pe termen lung, pentru că doar în felul acesta putem uh, coopera între noi pentru a avea soluții durabile. Parlamentele vor avea un rol esențial într-o lume din ce în ce mai globalizată și mai mobilă însă oamenii simt în același timp uh, și nevoia de a-și uh, întări identitatea, uh, apartenența, prin menținerea identităților culturale. De aceea este important ca vocea dumneavoastră să fie auzită, atât în procesul de dezvoltare, cât și în implementarea acestui pact global. Vreau de aceea să profit de ocazie pentru a vă prezenta care sunt îngrijorările noastre actuale într-un context mai larg și o perspectivă realistă pe termen lung. O voi face centrându-mă pe trei elemente esențiale. În primul rând, provocările globale cu care ne confruntăm noi, comunitatea internațională. În al doilea rând, eforturile specifice pentru a ajunge la un pact global pe tema migrației. Și în al treilea rând, rolul parlamentelor pentru a promova politice mai umane, mai inteligente și mai durabile. În primul rând, în ceea ce privește provocările, aș prezenta trei dintre ele. În primul rând, provocarea de natură demografică. Trebuie să spunem aici că această provocare are implicații majore nu doar la nivelul societăților uh, și al economiilor pe termen lung. Economiile, uh, în special în uh, țările în curs de dezvoltare și în special în Europa, sunt în scădere. Practic, tendințele sunt uh, direcție contrară în alte țări uh, sărace. De exemplu, în Africa, uh, jumătate din populație este sub 25 de ani și estimările sunt că în Africa, până în 2050, 25% din populația lumii se va afla acolo. Această dinamică a populației ne va aduce în fața unor alegeri dificile. E clar că migrația nu poate fi singurul răspuns în urma deficitelor de natură demografice, dar e clar că migrația trebuie să fie o parte a soluției. În al doilea rând, provocarea reprezentată de diversitate. Migrația are și va avea un impact în ceea ce privește alcătuirea societății. Guvernele vor trebui să accepte această realitate și să gestioneze din ce în ce mai mult diversitatea socială și etnică. Gestionarea acestei diversități este uh, dificilă și, și mai greu într-un context uh, al unor discursuri um, toxice. Datele ne arată că migranții, de fapt, săvârșesc mai puține delicte decât uh, uh cetățenii acelei țări și aduc uh, mai multe venituri decât iau în ceea ce privește serviciile publice și nu pun presiune asupra salariilor, ci din patrivă uh, stimulează crearea de locuri de muncă. De aceea avem nevoie de un discurs uh, mult mai adecvat, mai realist pentru a fi informați în cadrul dialogului deschis. În al doilea rând, trebuie să activăm și să promovăm integrarea migranților. Aceasta este esențială pentru a gestiona diversitatea, dar nu se întâmplă de la sine. E nevoie de eforturi speciale la nivelul vieții publice. E vorba de școli, de locurile de muncă, de centrele comunității și așa mai departe. O a treia provocare esențială este cea a dezastrelor uh, care duc la aceste mobilizări ale populației. Numărul migranților a crescut semnificativ cu peste 40% în ultimile zeci de ani. Însă aceasta este doar uh, o creștere mică dacă ne gândim la creșterea populației în general, de la 2,8 până la 3,3%. Chiar uh, săptămâna trecută s-au dat nouă, noi estimări Um, cum că am avea peste 228 uh, de milioane de migranți noi, din care mulți sunt refugiați și, în plus, avem în jur de 40 de milioane de persoane strămutate intern în propriile lor țări. În concluzie, dacă ținem cont de aceste fluxuri atât de mari uh, și amestecate, care includ uh, uh minori neînsoțiți, uh, persoane care sunt supuse traficului, uh, migranți nedocumentați, apatrizi și așa mai departe, avem nevoie de politici care să recunoască obstacolele cu care se confruntă uh, toți, printre care și violența și exploatarea de toate felurile și să recunoaștem faptul că mulți au plătit cu viața mai mult decât credem, pe care nici nu-i cunoaștem încă. Mai mult decât atât trebuie să protejăm drepturile omului pentru toți aceștia și să avem un sistem de protecție pentru cei mai vulnerabili. Experiența ne-a arătat că măsurile pe termen scurt uh, și uh, punctuale nu sunt suficiente. Avem nevoie de politici de migrație globale și pe termen lung care să țină cont de toate aspectele, să recunoască factorii care duc la migrație, printre care și uh, problema schimbărilor climatice și de asemenea consecințele Uh, migrației forțate și nevoia de a avea o migrație uh, pentru muncă. Trebuie să ținem cont de nevoile de pe piața muncii, de protecțiile care trebuie asigurate și riscurile existente, riscurile pe care și le asumă uh, cei care altfel ar veni pe căi legale. Să ne întoarcem acum însă la acest pact global și avem vești bune. După cum s-a spus, în septembrie anul trecut, Națiunile Unite au avut primul uh, summit cu șef de state și guverne pentru a dezbate această tematică, ceea ce a dus la o declarație istorică la New York, prin care toate statele membre ale Națiunilor Unite au recunoscut nevoia de a acționa în domeniul mobilității și de a ajunge la două pacte globale, unul pe tema refugiaților și celălalt pentru a ajunge la o reglementare și o cale de migrație legală. Ambele trebuie adoptate până la sfârșitul lui 2018 și în altul comisariat uh, pentru refugiați um, a făcut o declarație pe această temă. Așa cum s-a spus aici, uh, Pactul Global uh, pentru Migrație a prevăzut un uh, calendar în care chiar uh, uh, luna viitoare se va prezenta un proiect de document care va duce la negocieri la New York din februarie până în luna iulie. Cred că aceasta prezintă o oportunitate deosebită pentru comunitatea internațională pentru a face eforturi comune în vederea ajungerii la o viziune comună pentru a oferi perspective pentru aceste persoane și pentru a proteja ciclul migratoriu. O soluție în care guvernele să aibă posibilitatea să gestioneze migrația, astfel încât să aducă beneficii celor două părți și am văzut uh, că există beneficii uh, enorme din partea migranților, atât pentru țara gazdă, cât și pentru țara de origine. E nevoie însă și de o implicare a parlamentelor. Este important să vedem ce puteți face dumneavoastră. Noi considerăm că parlamentele trebuie să aibă multe de spus, atât din punctul de vedere al dezvoltării, cât și al implementării acestor pacte globale. Cererea mea ar fi să folosiți în mod înțelept cele trei puteri pe care le dețineți. În primul rând, puterea politicilor, în al doilea rând, puterea uh, parlamentelor și, în al treilea rând, puterea personală. Din punct de vedere al politicilor, dumneavoastră aveți capacitatea de a legifera, ceea ce face să fiți un prim agent de protecție a migranților și pentru a avea o politică de migrație echilibrată. E nevoie de o abordare generală în care migrantul să fie în centrul politicilor, și al gestiunilor pentru a ne asigura că migranții sunt incluși în uh, strategiile naționale, în planurile naționale, de exemplu pentru locuințele publice sau lupta împotriva rasismului și a xenofobiei sau strategii sociale, cum ar fi accesul la educație și sănătate. Cerem parlamentarilor europeni și național să susțină propunerea noastră pentru a avea o viză la nivel european pentru migranți vulnerabili sau pentru cei care nu sunt uh, supuși regimului protecției internaționale, dar care au totuși vulnerabilități specifice și care încearcă să fie protejați în UE, ținând cont de uh, drepturile omului. sau o poată face într-un mod sigur și reglementat. Parlamentarii pot ajuta pentru a avea uh, noi politici în domeniul migrației la nivel național. E clar că sunt mai multe ministere care au competențe pe tema migrației. O abordare fragmentară nu este suficientă, e nevoie de o abordare globală. Mai ales în contextul actual, migrația trebuie să fie inclusă în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă un angajament uh, care a fost luat uh, printr-un consens la nivelul UE pentru dezvoltarea unor politici uh, externe și pe tema migrației. În al doilea rând, puterea parlamentelor. Dumneavoastră puteți schimba discursul asupra migrației, care este de-a dreptul negativ în ziua de astăzi, pentru a-i da o nouă perspectivă de viitor. De multe ori trebuie să depășim atitudinile iresponsabile ale extremiștilor și să trecem spre un alt fel de discurs. Responsabilitatea la nivelul UE este acela de a reaminti cetățenilor care sunt contribuțiile pozitive ale migranților din punctul de vedere al dinamicii sociale și economice și nevoia de a face reforme politice pentru a ajuta și comunitățile originare și comunitățile migranților. În al treilea rând, Puterea bugetară, felul în care alocați resursele, este esențial pentru politicile migrației. Am să vă dau doar câteva exemple. În primul rând, politicile de integrare și sociale. După cum o spuneam mai devreme, e nevoie de investiții pentru a-i putea primi pe noi veniți. Accesul la serviciile publice, de asemenea, sănătate și educație sau îngrijirile sociale și politicile de returnare, pentru că știm cu toții că vor fi întotdeauna mai multe persoane care încearcă să vină decât cele pe care guvernele sunt dispuse să le primească. Oamenii trebuie să respecte regulile și de aceea returnarea celor care nu sunt autorizați este o politică esențială în domeniul migrației. Noi promovăm pe cât posibil returnarea voluntară a migranților, asistată cu un mic stimulent material sau cu un alt stimulent care să le ajute, să-i ajute să se reintegreze în comunitate și pentru a asigura durabilitatea returnării. Procesul de consultare din anul acesta uh, pentru rezultatele de la anul ne oferă o oportunitate unică pentru ca Uniunea Europeană să vină cu resurse materiale și instrumente noi pentru agenda ambițioasă pe care o aveți pe tema migrației. Parlamentul își poate folosi autoritatea bugetară pentru a asigura o implementare coerentă a instrumentelor disponibile. În încheiere, doamnelor și domnilor, aș face câteva comentarii. Migrația va rămâne în continuare și în loc să o vedem ca pe o problemă de soluționat, trebuie să o vedem ca pe o realitate umană de gestionat. Am făcut uh, o declarație foarte clară în um, introducerea făcută de secretarul general, arătând că migrația poate deveni o oportunitate pentru noi toți și că recunoașterea fenomenului de mobilitate umană este o recunoaștere a realității prezente și pe viitor. Salutăm uh, uh, faptul că Uniunea Europeană a susținut um, acest rol de coordonare a Organizației Migrației Internaționale în cadrul sistemului Națiunilor Unite. Pe măsură ce ne apropiem de faza negocierii, avem nevoie de o gândire împreună în colectivitate pentru a ajunge la o soluție globală în ceea ce privește migrația. Cerem Parlamentului European să se asigure că statele membre Uh, vor avea un rol de lider în aceste negocieri și vor ajunge la un acord ambițios care să ofere un cadru uniform de principii comune și de angajamente pentru a ajunge la o înțelegere între statele membre pe toate temele migrației un acord care să țină cont și de angajamentele uh, în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă pentru a ajunge la o migrație responsabilă și durabilă și politici uh, responsabile în acest domeniu. Organizația noastră salută rolul Parlamentului European și uh, știm că peste câteva săptămâni va avea loc o altă ședință interparlamentară pentru a analiza aceste perspective. Sperăm ca dumneavoastră, europarlamentarii, să aveți un rol de lider în acest proces istoric. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. and thank you. Mulțumim foarte mult și vă mulțumesc mai ales pentru că ați vorbit despre rolul Parlamentului în acest proces. Este un reminder, dragi colegi. Parlamentul a fost implicat îndeaproape în proces, începând cu summitul ONU despre refugiați și migranți din 2016 și uh, continuând cu consultările și activitățile uh, de monitorizare de anul trecut, vom monitoriza și negocierile interguvernamentale care vor începe mai târziu în această lună uh, Deci lucrările vor continua. Suntem extrem de angajați, de aceea avem astăzi o reuniune cu trei comisii parlamentare. Înainte de a deschide dezbaterea tuturor membrilor, deja lumea se anunță la cuvânt, voi lua două scurte intervenții. Una de la SAE, apoi președinția bulgară. Deci mai întâi reprezentantul SAE. O intervenție scurtă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu voi fi foarte succint. Doresc doar să fac trei comentarii importante. Noi suntem foarte activi, uh, cei de la SAE, împreună cu Comisia și cu statele membre pe marginea acestor uh, idei pe care le voi enunța. După evenimentul din 2016 ne-a bucurat să vedem că statele membre au o reacție și o abordare comună la această declarație. Am uh, conlucrat cu statele membre, mai ales cu președinții, președințiile la diferitele grupuri de lucru de la Consiliu, la grupurile specializate, la nivel înalt, pentru a lua nota, a face un fel de inventar a ceea ce există deja între instituții și statele membre, ca înțelegere comună. Nu zic că am creat niște linii directoare, dar măcar un cadru pentru angajamentele asumate deja de instituții și statele membre la oaltă, asigurând maximum de transparență, de exemplu, la pregătirea negocierilor și respectând achiul în tot ceea ce facem, inclusiv la nivel de DG, pentru că s-a făcut trimitere inclusiv la acestea în prezentarea ce am ascultat-o. Și sunt și provocări interne, dar e și dimensiunea externă a politicilor comunitare. Toate au fost avute în vedere. Nu o să intru acum în detalii cu privire la ce am făcut. Încerc să fiu un fel de mediator între statele membre și să fiu imparțial. Vreau să spun însă că s-au făcut multe în această direcție împreună cu serviciile Comisiei. Cu privire la dimensiunea externă, așa este, există declarația de la New York uh, și suntem foarte activi uh, cu terțele state, menționez rezultatele conferinței de la Abidjan cu privire la Libia, unde a participat și Uniunea Africană și ONU. Nu e vorba așadar doar de aspecte teoretice, e vorba de cooperare în practică. Ne bucură faptul că statele africane au făcut un pas major înainte în ceea ce privește asumarea răspunderii față de acest subiect. susținem IOM la nivelul cel mai concret. Cooperăm cu ONU, cu Uniunea Africană și încercăm să ne aducem aportul la uh, versiunea finală a acordului global, Global Compact ne îndepărtăm un pic de retorica clasică și încercăm să fim pragmatici. Mulțumim mai ales pentru că ați fost succint și acum câteva cuvinte din partea președinției bulgare. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, dragi colegi. Foarte pe scurt, doresc să vă informez cu privire la uh, uh, rezultatele Consiliului Informal JAI uh, de pe 25 ianuarie la Sofia. Am pus pe ordinea de zi acest subiect la un consiliu informal JAI, cu, pentru că a participat și uh, reprezentantul special ONU cu privire la migrația internațională la lucrările noastre. Doamna Harbour a participat la discuții, am urmărit subiectul împreună cu ministrii pentru afaceri interne și ministrii responsabili de migrație. A fost un exercițiu cu beneficii pentru toate părțile și am reușit să distribuim uh, concluziile principale între participanți, iar doamna Harbar a putut să asculte poziția ministrilor de interne și a luat notă de elementele pozitive și constructive care ar putea fi dezvoltate pe mai departe pe parcursul negocierilor. Din păcate, chiar la sfârșit, uh, chiar înainte de reuniune, doamna Harbour n-a mai, mai putut participa. Și totuși discuția a avut loc în prezența celorlalți invitați externi, eh, adjunctul eh, IOM, doamna Laura Thompson, altul comisar Volker Türk pentru protecție și directorul ICMPD, domnul Michael Spindeleder. Pentru a avea o discuție productivă, noi am pregătit un document în avans cu trei întrebări pe conținut, pe implementare și pe echilibrare. Discuția a fost una constructivă, um, înflăcărată, cu declarații din partea musafirilor noștri care au transmis uh, foarte clar niște principii cu privire la cum trebuie să arate pactul global. Să avem un uh, document echilibrat care să țină cont uh, de declarația de la New York, de abordarea cu privire la drepturile omului, de importanța cooperării internaționale, de nevoia de consecvență între um, declarația de la New York, uh, acordul global de migrație și politicile, politicile naționale din domeniul migrației. S-a subliniat că Uniunea Europeană este un actor foarte important și că rolul său până acum a fost unul foarte constructiv în etapa pregătitoare. Apoi, s-a formulat un consens general, drept rezultat, și au fost adăugate următoarele subiecte pe lângă principiile enunțate anterior valoarea adăugată a GCN pentru mai bună gestionarea migrației, faptul că trebuie să se țină cont de interesul tuturor statelor membre și că trebuie ca lucrările să se bazeze pe respectarea drepturilor omului, respectând mai ales grupurile vulnerabile. E nevoie de diferențiere între refugiați și migrați și migranți și ar trebui să se sublinieze importanța uh, cauzei migrației și să existe acțiuni de prevenire a migrației ilegale și să preîntâmpinăm traficul uh, de ființe umane. Trebuie create condițiile, cadru pentru migrație legală, în concordanță cu respectarea competențelor naționale și garantând cooperarea între statele membre în ceea ce privește readmisia pentru proprii cetățeni. Trebuie subliniată importanța incluziunii sociale a migranților în societățile gazdă, iar ministrii interne au subliniat nevoia de a exista cooperare internațională puternică înspre facilitarea uh, respectării angajamentelor. A existat un acord general cu privire la faptul că Uniunea Europeană a trebuit să se exprime cu o singură voce în etapa de negociere. Obiectivul președinției este acela de a, rezult, de a uh, face uz de aceste rezultate în lucrările sale, în elaborarea unei poziții comune, în beneficiul Uniunii Europene și al statelor membre, la negocierile ce vor urma la New York. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult! Trecem acum direct la intervențiile din sală puteți să vă anunțați la toate trei uh, comisiile. Încep în ordinea în care v-ați anunțat. Doamna Mețola. Iată, acolo este, clar că a plecat, stă la taclale cu altă membră libe. libe. La fel și următoarea uh, care s-a anunțat pe listă, stă la taclale, doamna Sipăl nu e, Doriți, doamnă Sargentini? Vă rog frumos, haideți, uh, țineți standardul sus pentru libe. Uh, mă scuzați, n-am știut că sunt a doua pe listă. Um, cer scuze față de doamna Klein Solomon. Mi se pare că vă dați seama de situația schizofrenă din Uniunea Europeană. Ultimul mesaj al reprezentantei uh, președinției a fost ă, că trebuie să ne exprimăm pe o singură voce. Așa o fi, o singură voce la New York, dar ă, apoi o altă voce când e vorba de Consiliul JAI și al ă, Ministrului de Interne. Exercițiul din jurul pactului global din afară pare să fie unul corect. Se înțelege că migrația este un fenomen care va persista. Se înțelege că Europa este un continent de imigrație. Se înțelege că e nevoie să existe căi uh, legale pentru cei care vor să lucreze cu noi. O condiție sine qua non. Și totuși, politicile interne nu uh, rezonează cu ceea ce am enunțat anterior. Și atunci întrebarea mea este, mai ales către președinția bulgară, cum să aducem totul la un numitor comun? Pentru că migrația este un fenomen care trebuie recunoscut ca atare. Și acest lucru trebuie să fie ilustrat în uh, politicile noastre. Există negocieri de uh, relocare. Ce se întâmplă însă cu numărul persoanelor de relocat cât timp nu uh, sunt unii dispuși să discute nici măcar despre un, o cifră minimă. Doamna Klein Solomon vorbește despre viză europeană pentru persoane vulnerabile care nu se califică pentru statutul de refugiat. Dar, în termeni practici, cum vede asta? Pentru că deja ne luptăm ca statele membre să înțeleagă că refugiații merită un loc aici. Cum să ne asigurăm că în această dezbatere pe cele două acorduri globale nu facem în așa fel încât migranții și refugiații să fie la concurență unii cu alții. Situația este oricum precară. Dragi colegi, un maxim de două minute, vă rog frumos, fiindcă lista de intervenții este lungă și trebuie să terminăm la 10 jumate, fiindcă avem vot. Urmează doamna Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei Klein Solomon, pentru uh, uh, explicațiile sale cu privire la declarația din New York, sensul acestei declarații este de a proteja dreptul migranților și refugiaților, de fapt de a consolida dreptul acestora. Politica europeană este în acest context de mare însemnătate. Dar dacă e să ne uităm cu atenție la politica europeană, vedem următorul fapt. Pe de o parte, se axează pe uh, interzicerea migrației ilegale, pe de altă parte, e vorba de protecția uh, refugiaților terțele state, în loc să mijlocească migrația legală. Uh, de multe ori uh, s-a vorbit despre asta deschis uh, la nivel ONU. Ce mijloace întrevedeți uh, pentru a schimba un pic această orientare politică? Dumneavoastră spuneați că Uniunea Europeană ar trebui să-și asume rolul de leadership la negocieri, însă cu asemenea abordare văd mici șanse să se întâmple asta. A doua întrebare se referă la obiectivul acestui acord global cu privire la migrație. E vorba de a susține statele care preiau foarte mulți refugiați. Este foarte important, dar urmarea este că Există numere mari de refugiați care ajung să trăiască perioadă de lungă de timp în tabere. Se spune că peste 5 milioane de refugiați trăiesc mai mult de 10 ani în tabere de refugiați, fără perspective și fără drepturi cetățenești. Cum evaluați dumneavoastră această situație și ce propuneri ar putea fi lansate uh, prin declarația de la New York din acest punct de vedere? Vă mulțumesc! Mulțumim, Eli Schlein. Thanks a lot, Chair, and thanks, obviously. Mulțumesc, uh, și mulțumesc doamnei Klein Solomon pentru raportul exhaustiv în ceea ce privește progresul pe acest uh, proces important. Am fost la New York împreună cu câțiva colegi la primul summit uh, um, ONU cu privire la uh, masele de refugiați. Ambițiile erau mari, însă schimbarea la nivelul uh, geopolitic face ca aceste ambiții să fie cu semnul întrebării. Am fost acolo și la aprobarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și ați făcut trimiterea niște schimbări care au impact asupra ambelor procese. Ar trebui să ne îngrijoreze acest fapt. În acest context, trebuie ca Uniunea Europeană să fie lider cu adevărat în ceea ce privește implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și în ceea ce privește implementarea uh, acordurilor globale. Și mai trebuie să spun un lucru. Împărtășesc uh, ceea ce, uh, grija doamnei Sargentini. Uh, fiindcă noi nu ne exprimăm pe o singură voce și dacă o facem, adesea mă tem de ce spune acea voce, pentru că mă tem că nu spunem uh, corect lucrurile. Și suntem într-o negare, negăm realitatea, negăm datele adevărate Noastră ați spus că e important să avem o abordare bazată pe fapte concrete în ceea ce privește și pe probe în ceea ce privește migrația. Tare aș vrea să avem asta în această instituție, dar adesea nu se întâmplă. Mă tem că migrația va fi un fenomen care va persista și că nouă ne lipsesc politicile orientate către viitor. Nu putem să dăm dovadă de credibilitate în exterior, la New York, când vom uh, cere o partajare a responsabilității în ceea ce privește axilul și migrația, dacă mai întâi nu rezolvăm problema în grădina noastră, în Uniunea Europeană. Sunt vești bune că în această comisie libe, dar și la DEVE, unde uh, sunt membru, lucrăm pe reforma sistemului comun de azil la nivel european. Am reușit ca în octombrie să aprobăm o reformă ambițioasă a regulamentului de la Dublin în ceea ce face asumarea răspunderii față de solicitanții de azil. Și am reușit, cu o majoritate clară, să transmitem un mesaj răspicat, că avem o provocare comună europeană care impune soluții comune europene. E un mesaj bun. Și în aceste comisii și în acest parlament veți găsi un aliat pentru a găsi progres la sfârșit, o întrebare. Este și schimbarea din administrația americană. Cum uh, afectează procesul de negociere? Va fi cu consecințe? Vom uh, vedea și alte țări drept consecință care să uh, plece de la acest proces? Mulțumesc, dragi colegi. Insist să respectați cele două minute. Notarea vorbitoare. Doamna Zovco, mulțumesc pentru excelenta prezentare. Din păcate am ajuns un pic cam târziu. Sunt membră a DEVE, adesea sunt în delegații AFET, în aceste zone afectate de afluxul de refugiați. Am o întrebare pragmatică pentru dumneavoastră și organizația pe care o reprezentați. În urmă cu 20 de ani, am fost și eu refugiată uh, în urma războiului din fosta Republică Iugoslavia. Putem să discutăm despre chestiuni idealiste, dar uh, realitatea este că e mare populismul din țările noastre și se pune întrebarea cum va răspunde ONU împreună cu dumneavoastră și UE uh, la această problemă pentru a exista coordonare la nivelul politicilor și la nivelul ajutorului acordat. Uniunea Europeană este cel mai mare donator în această criză. Publicul nostru însă nu înțelege ce se întâmplă cu adevărat și care este fenomenul cu care ne confruntăm. transmit uh, la ONU faptul că avem o mare problemă cu diplomația. Nu reușim să explicăm publicului ce facem noi uh, și cum încercăm să abordăm uh, problema la sursă, cu statele șoate și așa mai departe. Răspunsurile pe care le oferim aici sunt idealiste, însă nu ajută cu nimic refugiații. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Silvi Guillaume. Merci, merci de cette Mulțumesc pentru această prezentare. Sunt de acord cu ceea ce a spus mai ales Eli Schlein adineauri. Um, ne bucurăm atunci când auzim vorbind despre un fenomen care nu există de azi de ieri, un fenomen care trebuie abordat la sursă Um, precum și la nivel de consecințe, și să vorbim despre opinia publică și despre integrare. Um, sunt foarte sensibilă la această chestiune a politicilor sigure, ordonate și regulate. Aș avea o întrebare dincolo de ceea ce s-a spus deja. Cred că trebuie să discutăm și despre violențele pe care le suferă migranții, solicitanții de azil sau refugiații, indiferent uh, pe ce cale ajung. Bineînțeles, au făcut multe pentru a lupta împotriva acestor violențe la adresa persoanelor, dar aș insista asupra trei dimensiuni. Ce putem face pentru ca aceste violențe împotriva migranților să scadă și mai mult? indiferent de natura sau ruta folosită. A doua întrebare a mea este următoarea. Nu credeți că ar avea un uh, efect asupra persoanelor respective, dar poate lupta împotriva violențelor poate avea și un efect asupra opiniei publice. Deci, uh, asupra acestor uh, Uh, părți vizate, interesate despre care am vorbit. Și tocmai în legătură cu uh, părțile interesate, nu credeți că putem folosi acest uh, subiect, dar și cei care sunt alături de noi, ONG-urile și așa mai departe, pentru a avea un impact real asupra persoanelor care suferă de aceste violențe și, deci, în fața opiniei publice. Mulțumesc. Claire Moody, please. Mulțumesc, Silvii. Claire Moody. Thank you very much. And, uh... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, pentru prezentarea dumneavoastră. Sper că vă dați seama că în această sală mm, uh, vă sprijinim cu toții această uh, cauză, dar așa cum au spus colegii, avem probleme atunci când dorim să comunicăm aceste politici în statele membre, în țările de unde venim. Eh, destul de devreme în prezentarea dumneavoastră ați vorbit despre evoluțiile demografice eh, și economice și argumentele economice pentru a sprijini migrația în țările noastre. De exemplu, când ne uităm la datele legate de fondurile de pensii, eh, aceste date explică foarte clar de ce majoritatea țărilor europene au nevoie de acești tineri care pot să vină și să lucreze în cadrul economiilor lor, pentru că o să apară o criză în alte alte părți ale comunităților noastre. Problema noastră este că nu reușim să transmitem mesajul emoțional uh, și să ajungem să, să-i atingem pe oameni la nivelul sentimentelor, să explicăm de ce trebuie să accepte cu brațele descrise migrația și Um, nu uh, să facă totul pentru a evita, așa cum uh, se spune deseori în discursul politic. E vorba de uh, lipsa de securitate și de schimbările în practici legate de ocupare în statele noastre. de aceea avem nevoie din partea dumneavoastră de bune practici în comunicarea pentru a sprijini politicile de migrație. Și bunele practici în legătură cu uh, celelalte argumentele dumneavoastră și anume cele legate de integrare. Mulțumesc. Are cuvântul Roberta Mezzola. Îmi cer scuze pentru adineauri. Uh, doresc să fiu de acord cu colegii mei că acest Parlament European, în comparație cu alte mand- cu mandatele precedente, a insistat mult să luăm măsurile necesare pentru a avansa în acest mandat am evoluat de la o situație stabilă la o situație de criză și acum am ajuns într-o situație care se restabilizează, având în vedere și acordul UE-Turcia. Eu aș dori să vorbesc despre migrația legală. Dacă nu ne confruntăm în fiecare zi cu o criză, cu sute de mii de oameni care ajung pe țărmurile noastre, trebuie să discutăm măsuri care oferă Uniunii Europene o poliție a migrației credibile. Sunt de acord cu colega Sargentini că atunci când comparăm Parlamentul European cu uh, Consiliul, uh, Ehm, distanța între cele două instituții este enormă, pentru că noi aici în Parlament recunoaștem faptul că trebuie să adoptăm măsuri eh, care să ofere direct persoanelor eh, protecție din partea Uniunii Europene, fără să-și riște viețile și ehm, să, de multe ori, eh, să piară traversându-ne mările, dar state membre cu tradiție în oferirea de protecție a, a mii de persoane vulnerabile, dar și pentru a răspunde unor nivoi de pe piața muncii, dar sunt și multe alte state membre, prea multe, care nici nu doresc să um, ia în discuție această posibilă soluție. Uneori e de înțeles pentru că nu au un trecut în a aborda astfel de probleme sau au deja sute de mii de persoane pe teritoriul lor care uh, solicită protecție. Dar atâta timp cât nu identificăm în mod serios țările terțe de unde unde oamenii pot să obțină protecție, mai ales pentru că sunt vulnerabili sau pentru că în acele țări persoanele uh, pot să beneficieze de protecție conform uh, Convenției de la Geneva, nu vom avansa și riscăm să ajungem la capătul altui mandat legislativ în acest Parlament, în urma căruia să spunem, iată, nu am uh, reușit să facem nimic care să conteze cu adevărat. Doamna Bjork, mulțumesc, domnule președinte. Colegii mei au abordat deja o serie întreagă de subiecte. În calitate de raportor pentru regimul de relocare, doresc să vă spun că Parlamentul sprijină o propunere care se bazează pe aplicarea dreptului umanitar. În luările noastre de poziție, în ceea ce privește regulile care trebuie modificate în politicile interne ale Uniunii Europene, am pus accentul asupra faptului că Uniunea Europeană trebuie să fie un adevărat actor global în asumarea responsabilităților pentru intervențiile umanitare în interesul refugiaților pun întrebarea Consiliului. Eu cred că Consiliul nu are aceeași poziție. Nu știu exact ce va spune Consiliul și um, care va fi vocea care se va face cel mai clar auzită în Consiliu, dar trebuie să sprijinim um, o asumare a responsabilității la nivel mondial când vine vorba de politicile pentru refugiați. Dorim să jucăm un rol de partener important la nivel mondial. Iată, lansez această provocare Consiliului. prin uh, modificările legislației, statele membre trebuie să se angajeze pe această cale. Până acum însă Consiliul nu a luat o poziție clară. Mm, se pun probleme legate de violențele împotriva migranților, cum putem să punem capăt acestui fenomen și trebuie să fim conștienți de faptul că este o adevărată șansă a Uniunii Europene. Trebuie să ne angajăm pe, pe această cale pentru viitorul Europei, să ne asumăm responsabilitățile. Trebuie să fim capabili să învățăm de unii de la alții pentru a face mai ușoară viața acestor oameni. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Bashir. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc pentru excelenta prezentare a doamnei Klein Solomon. Aș dori să vorbesc despre două aspecte, despre refugiați și despre migrație. Mai întâi, în legătură cu refugiații, eu m-am ocupat de uh, dosarul privind apatrizii, mai ales în cazul Myanmarului în ultimii, în ultimii ani. Am fost în Bangladesh recent și am văzut cât de mulți refugiați au uh, fugit din Myanmar în Bangladesh uh, pentru a fi în siguranță și în curând mă voi duce și în uh, Myanmar. Doresc să subliniez faptul că există 68 de milioane de refugiați reali în lume, dintre care mulți trăiesc în țara în care s-au născut sau în țările vecine. Un milion de oameni au, au venit în Europa acum un an, dar 67 de milioane încă trăiesc în țara în care s-au născut sau în țările vecine, cum ar fi Iordania, Liban, Turcia, Pakistan sau Bangladesh. Aceste țări au o povară imensă pentru a oferi educație acestor oameni, pentru a oferi um, un viitor acestor oameni, pentru că mulți dintre ei nu se vor întoarce în țările lor, vor rămâne refugiați în țările vecine. Și um, se confruntă cu riscul de a fi exploatați, trebuie să educați pentru că sunt vulnerabili, au nevoie și de locuri de muncă, de locuință uh, și trebuie să se integreze. Deci noi, în zonele mai dezvoltate ale lumii, trebuie să ajutăm țările gazdă. Când vine vorba de migrație, subliniez faptul că tatăl meu a venit în Regatul Unit, nu în calitate de refugiat, ci ca migrant economic. Din această cauză, deci, după aceea a avut șase copii fiecare dintre aceștia um, este foarte bine educat sau um, au o firmă și contribuie mult um, prin taxele pe care le plătesc în economia britanică pot să menționez și alte cazuri de succes pentru țara gazdă sau pentru um, sau de oameni care au migrat. Sadi Javei este secretar de stat în, um, în guvernul nostru, dar și primarul. Voi încheia foarte rapid, domnule președinte. Primarul Londrei, Sadiq Khan, um, este un alt exemplu aveți dreptate. Este foarte important gestionarea migrației. Acești oameni au mult, multe de oferit țărilor gazde și Din cauza provocărilor demografice trebuie să acceptăm fenomenul migrației, dar și integrarea migranților este extrem de importantă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Bașir. Are cuvântul acum doamna Birgit Sipel. Oh dear, uh, is chatting. Doamna Sippel stă de vorbă cu doamna Sargentini. Avem un fel de simetrie aici. Iar, iarăși suferă reputația Comisiei Libe. Domnul Lopez Aguilar, dumneavoastră sunteți gata să interveniți. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Klein Solomon, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș dori să știți că mulți dintre noi știm ceea ce știți și dumneavoastră. Fenomenul migrației nu este unul nou, nu este o criză, este o dimensiune a umanității. Întotdeauna a existat și va exista întotdeauna. Și a venit timpul ca statele membre ale Uniunii Europene care au ratificat tratatul de la Lisabona, care face gestionarea migrației o chestiune de politică pentru Uniunea Europeană în totalitatea sa și mai ales pentru acest Parlament European. Parlamentul European în sfârșit este legiuitor pe chestiuni legate de migrație, nu doar uh, pe lângă chestiuni legate de azil și de refugiați. Așa că noi înțelegem foarte bine consecințele acestei decizii. Această decizie înseamnă că noi avem posibilitatea nu doar să gestionăm fenomenul migrației fără a um, folosi acest instinct antimigrație, această abordare negativă care a calificat politicile Uniunii Europene în ultimii 10 ani cel puțin, care sunt tocmai ani de când e în vigoare tratatul de la Lisabona și de când tratatul de la Lisabona a fost negat în, în anumite state membre. Ați spus un lucru în, important în legătură cu importanța migrației legale, mai ales pentru cei care au nevoie de ajutor umanitar sau alte tipuri de ajutor, nu doar solicitanții de azil, nu doar refugiații, dar și cei care bat la poarta Uniunii Europene din motive umanitare. Dacă ei nu beneficiază de o care legală să ajungă aici, oricum vor încerca, și vor risca viața și viața familiilor lor. Dori, doresc să înțelegeți că noi am făcut multe eforturi. Am spus acest lucru. Eu sunt raportor și pot să vă spun că noi am încercat extrem de mult să folosim potențialul articolului 25, dispensa de la codul vizelor, care permite intrarea în Uniunea Europeană cu limitare teritorială din motive umanitare. Încercăm să vedem cum o viză umanitară poate să ne ajute, dar statele membre blochează această măsură, așa că trebuie să ne adresăm statelor membre, trebuie să face, le facem să înțeleagă că dacă nu acordăm măcar o cale legală, vom avea într-una și într-una aceeași discuție fără sfârșit, pentru că nu vom înțelege consecințele complete, pentru că migrația este o chestiune de politici europene. Mulțumesc. Ați spus foarte bine ce era de spus în legătură cu vizele umanitare. Mulțumesc și urmează acum Ana Gomez. Miss, uh, Solomon, uh, Miss Klein, Solomon. Doamnă Klein Solomon, oare nu există un pericol că în acest pact global pentru migrație să se promoveze un limbaj corect, un limbaj politicos, dar să nu se abordeze cauzele migrației? Uh, Um, cei din Nigeria au fost în Parlamentul European și au spus că din cauza grupării Boko Haram, oamenii fug din uh, regiunile lor, dar spun că motivele pentru care oamenii fug uh, din casele lor uh, sunt armele. Nu doar armele din arsenalul lui Gaddafi, ci arme noi, arme ușoare noi, inclusiv uh, Uh, mașini blindate care vin din Europa. Și acestea sunt motivele pentru care oamenii își părăsesc țările și casele. Etiopia, de exemplu, a beneficiat de sprijin din banii contribuabililor uh, europeni și americani și ONU a avut o operațiune împotriva unui regim uh, Um, foarte represiv, împotriva căruia oamenii demonstrează pe stradă și sper că va cădea în curând. Dar această represiune a fost finanțată cu banii noștri și iată, astăzi atât de mulți tineri etiopieni suferă în Libia și în toate comunitățile de, de migranți și de refugiați. Pot vorbi despre Niger, unde am fost recent într-o misiune și vedem că acolo nu se, am văzut că nu se face deloc suficient pentru a face față problemei enorme a lipsei de capacități pentru a, a oferi uh, un viitor tinerilor. Dar în Libia sunteți prezenți. Oare nu ne amăgim? Plătim miliții libiene. Ați făcut o treabă excelentă acolo dar în altul comisariat ONU pentru refugiați nici măcar nu este prezent legal în uh, Libia. Câți oameni aveți acolo pentru a face față situației? Gestionați uh, tabere în care au loc acte de tortură? Sau nu le gestionați și încercați doar să repatriați unii oameni, să-i salvați dacă puteți? Oare nu ne amăgim? și oare nu acesta este rolul Organizației pentru Migranți și al ONU să ne spună adevărul și să pună guvernele noastre în fața responsabilităților lor? Pentru că știm foarte bine ce se întâmplă. Și nu la asta trebuia să folosească Pactul Global pentru Migrație. Mai am pe Cecil Kienge, pe Birgit, dacă dorește, pe listă. Bineînțeles, nu v-am uitat. Deci, Cecil, coraportor alături de doamna Vețola în legătură cu abordarea holistică pentru migrație este pe listă. Mai dorește cineva de la DEVE, de la AFET sau de la LIBE, care nu a luat încă cuvântul? După aceea voi da cuvântul Lindei și uh, președinte de la DEVE și apoi, bineînțeles, doamnei Klein Solomon. Mai dorește cineva? Nu atunci Cecil vei fi ultima vorbitoare. Mulțumesc, Claude. Mulțumesc și eu, doamnei Klein Solomon, nu doar pentru analiza sa uh, foarte uh, detaliată, dar și pentru faptul că a pus Parlamentul, rolul Parlamentului în centrul acestui proces. Noi avem un rol important în toate aceste procese așa cum se va întâmpla și în cazul reanoirii acordurilor de la Cotonou. Rolul Parlamentului va fi important, dar uh, rolul Parlamentului este cheie și în ceea ce privește provocările legate de migrație. Am apreciat foarte mult abordarea dumneavoastră holistică și, așa cum a spus președintele nostru, Claude, noi am promovat, am avut o, re o rezoluție privind abordarea globală în Parlament și în centrul acestei rezoluții, așa cum ați uh, făcut și dumneavoastră în prezentarea dumneavoastră, am, am concentrat tocmai pentru aceste puncte, cum ar fi uh, căutarea și salvarea, lupta împotriva traficului de ființe umane sau consolidarea parteneriatului cu țările de origine ale migranților și revizuirea pachetului pentru azil pentru a ajunge la politici și o strategie a Uniunii Europene pentru politica de integrare provocările legate de acest fenomen în societățile noastre sunt provocări pe care trebuie să le abordăm împreună. Și nu ați vorbit însă despre criză și mă bucur. Pentru că asta înseamnă că conștientizăm deja în modul în care prezentăm lucrurile că nu, e, nu trebuie întotdeauna să ne plasăm într-o situație de criză. Trebuie să avem o viziune pe termen mediu și lung și să vorbim uh, de o abordare imediată pentru depășirea situațiilor de urgență. Am două, întrebă, două întrebări. Cum poate ONU să uh, contribuie la dezvoltarea ideii de refugiați climatici? Nu vorbesc despre cauzele profunde prezentate deja de colegii mei. Cum putem să facem în așa fel încât această idee de refugiați climatici să fie mai bine înțeleasă? Și a doua întrebare, rolul Statelor Unite și Uniunea Africană. E vorba de o viziune globală care nu poate să existe fără participarea acestor două grupări majore. Drepturilor oamenilor care sunt în centrul politicilor noastre, refugiați, migranți sau beneficiari de protecție internațională, um, trebuie să fie abordate și de aceste um, două comunități de țări. Cred că acest Parlament are un rol important de jucat. Chiar ieri grupul SCD a hotărât să promoveze o propunere de rezoluție în legătură cu Pactul Global pentru Migrație și Refugiați. Astfel, vom putea să facem mai multe împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, are din nou cuvântul doamna Klein Solomon pentru a răspunde. Poate nu veți putea răspunde la toate întrebările, dar aveți între 6 și 7 minute pentru a reacționa în general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 pentru a recunoaște faptul că există o degradare a climei și că va fi nevoie de din ce în ce mai mare protecție. Pentru aceasta e nevoie de a oferi protecție temporară pentru aceste persoane. Avem nevoie de criterii mai sistematice, mai armonizate pentru toate uh, aceste măsuri și cred că toate comisiile parlamentare pot uh, acționa în acest sens pentru a identifica criteriile utile, tocmai pentru a avea protecție adecvată pentru acele persoane care sunt forțate să plece de la ei de acasă. Acum, trecem la canale legale de migrație și dificultățile în cadrul dezbaterilor publice. Și vreau să-i mulțumesc doamnei Moody pentru faptul că a subliniat un lucru evident pentru toată lumea dacă ne uităm la estimările pe termen lung. E clar că tinerii trebuie să-și aducă contribuția la pensiile publice, tocmai pentru a asigura durabilitatea sistemului. E clar și logic pentru toată lumea. Și aceasta nu se poate realiza doar la nivelul UE, deci la nivel intern, chiar dacă ar exista o mai mare mobilitate în sânul UE. Și acest lucru trebuie să fie arătat publicului larg. Mulți dintre dumneavoastră ați uh, pus întrebări legate de acest discurs și m-ați întrebat cum putem ajunge la un discurs mai rațional, bazat pe dovezi clare. Pentru că la ora actuală discursul este de natură emoțională în mod predominant și se bazează pe temeri, pe teama față de celălalt, față de uh, celălalt care nu arată ca noi, care nu vorbește la fel ca noi și care are o altă religie. Și cred că trebuie să fim sinceri, există un grad de rasism și islamofobie destul de ridicat în ziua de astăzi. Și, într-o oarecare măsură, aceasta demonstrează o tendință oarecum umană a temerii față de celălalt, uh, și tocmai de aceea factorii de decizie, liderii, parlamentarii trebuie să intervină pentru a spune că trebuie să ne depășim aceste instincte biologice, pentru că cu toții suntem oameni până la urmă și marea majoritate a migranților uh, își aduc o contribuție majoră prin uh, inovare, prin spiritul antreprenorial, prin angajamentul față de societatea uh, în care s-au integrat și vreau să mulțumesc domnului Bașir pentru comentariile personale pe această temă și cred că uh, testul pentru noi este acela de a elimina această teamă care este instinctivă, este o reacție absolut naturală. Și există dovezi clare, un raport recent care a fost făcut de uh, domnul McKenzie și de asemenea de um, Departamentul de Economie de la o revistă foarte importantă uh, și arată în mod clar acest lucru. Există acest aspect emoțional și uh, aceasta se regăsește în special în campaniile electorale, așa cum am văzut-o recent. Cred de aceea că liderii politici trebuie să intervină în acest sens pentru a da la o parte miturile existente și pentru a arăta că indiferent de culoarea pielii, indiferent de religie, până la urmă vorbim despre persoane, despre oameni care au anumite competențe, anumite capacități, care au spirit de inovare și trebuie să ne reamintim de faptul că majoritatea migranților Uh, de multe ori sunt cei care sunt cei mai rezistenți, uh, care au cele mai multe resurse, care sunt dispuse să acționeze în situații de risc. Și sper să uh, vedeți acest lucru în societatea dumneavoastră, pentru că aceste persoane sunt cei care au spirit de inițiativă, găsesc noi soluții. Este o sursă de inovare, practic, în multe locuri. Deci avem nevoie de leadership în acest domeniu. Noi putem aduce dovezi fapte, dar um, apelul trebuie să se facă la nivel emoțional și să se recunoască faptul că putem depăși culoarea pielii sau religia și credințele noastre și că aceste persoane nu sunt o amenințare la statul de drept, la valorile fundamentare, la principiile pe care cu toții le recunoașteți la nivel constituțional, principiul non-discriminării, de exemplu, și că toate acestea merg mână în mână cu o societate creativă și inclusivă. Și acest uh, lucru trebuie să se facă pe termen lung. Avem nevoie de o abordare pe termen lung, pentru că știm că multe politici uh, țin cont doar de ciclul electoral imediat, de ceea ce se întâmplă acum. Și bineînțeles, atunci când există crize economice, când există șomaj, e foarte greu să ai un astfel de discurs uh, pentru a arăta că e nevoie de a deschide noi canale Însă realitatea este că gestionarea migrației se face în timp și trebuie să anticipezi și să te pregătești pentru viitor. Și pentru asta e nevoie de o evaluare realistă pentru a vedea care vor fi uh, nișele pe piață unde va fi nevoie de uh, competențe profesionale deosebite, de exemplu în domeniul IT-ului, dar și în domenii unde e nevoie de uh, competențe mai la nivel mai scăzut. Și în multe state în curs de dezvoltare s-au dezvoltat deja uh, Uh, mulți ai uh, acestor țări nu mai sunt dispuși să lucreze în astfel de joburi, uh, să zicem, cu slabă pregătire profesională în agricultură, îngrijiri medicale și așa mai departe, domenii în care va fi nevoie din ce în ce mai mult de oameni. Deci, e nevoie de oameni care să vină din afară atât la nivelul înalt cât și la cel scăzut. Și un ultim comentariu pe care aș vrea să-l fac este acela că se poate gestiona și e vorba aici de o chestiune practică și politică. Pentru a avea o gestiune bună a migrației, e nevoie de planificare. Trebuie să lucrezi cu țările de origine pentru a-i pregăti pe migranți pentru a ne asigura că au competențele necesare și competențele culturale și profesionale și să știe ce îi așteaptă atunci când vin, ce responsabilități îi așteaptă. Și e posibil ca industria să lucreze cu nivelul guvernamental pentru a încuraja o migrație pregătită bine din punct de vedere profesional și pentru a avea o atitudine proactivă, astfel încât toată lumea să obțină ceea ce vrea. Și în felul acesta se va reduce ilegalitatea, violența, traficul și așa mai departe, exploatarea. Pentru că exploatarea apare nu doar la nivelul traficanților, ci și la nivelul celor care recrutează. Pentru că de multe ori aceștia um, taxează la nivel foarte înalt și Uh, de multe ori angajatorii nu sunt dispuși să plătească taxe și angajează pe piața neagră. Deci există aici o adevărată confluență de interese pentru a avea o migrație bine gestionată care să aducă beneficii persoanelor la nivel personal și societăților. Și am văzut deja în 2000 15 cu foarte mare tristețe, așa cum spunea uh, domnul Bashir, uh, un număr uh, care era complet previzibil de refugiați care au venit în Uniunea Europeană și uh, am văzut ce s-a întâmplat în Turcia, în Iordania, în Liban, unde oamenii nu mai aveau nicio speranță. Dacă am fi oferit mai multe speranțe la momentul acela, probabil că am fi putut uh, evita multe pierderi de vieți omenești. Deci toate aceste fenomene sunt previzibile, se pot planifica și dacă uh, se gestionează din timp și se planifică din timp, aceasta ne ajută să evităm probleme și să avem un sistem mult mai echilibrat și nu această reacție negativă care a apărut și care a dus și la creșterea xenofobiei și a